lectură în ceea ce privește regulamentul referitor la marca comunitară și taxele de plată în fața biroului de armonizare și directiva de apropiere a legislațiilor statelor membre asupra mărcilor. Reformare. Titlurile vor fi anunțate în procesul verbal